Dragi camarazi, vă propun să începem cu reuniunea noastră de grup. Vreau să vă întreb mai întâi dacă aveți eh, ceva de adăugat sau comentarii cu privire la ordinea de zi. Nu este cazul, atunci ordinea de zi se adoptă. Procesele verbale v-au fost deja înmânate. Trecem deci la punctul următor, eh, comunicările președintelui. Vinerea trecută am avut o întâlnire foarte bună a uh, Partidului Social Democrat din Europa în Toulouse, în colaborare cu uh, Partidul Socialist din Franța. Am avut o deschidere de campanie impresionantă. Aproape 1500 de persoane au fost prezenți la acest eveniment. Martin Aubry, prim uh, secretar a Partidului Socialist din Franța, a ținut un discurs foarte impresionant cu o excepție am avut reprezentanți din toate țările. Alle Parteien. Deci, reprezentanți ai tuturor partidelor și, și candidații cei mai importanți ai fiecărui partid. Am avut și un discurs al lui Polnirul Rasmus în Papandreo și al meu. A fost într-adevăr o deschidere de campanie extrem de reușită. Alegerile parlamentare din uh, Islanda a, au a uh, avut succes pentru că stânga a câștigat în mod clar aceste alegeri, deci putem să le considerăm de succes. După cum ați citit probabil în ziare, Islanda este foarte interesată să devină între timp membru al Uniunii Europene. Mie mi se pare acest lucru un semnal bun, pentru că aceasta arată că țara care a fost cea mai afectată de politica economică neoliberală și politica financiară a acestei tendințe dorește acum să se acopere de protecția Uniunii Europene. Acesta mi se pare un semnal foarte bun, un semnal pe care trebuie să-l folosim, după părerea mea, cât de repede. Dacă Irlanda va spune da la tratatul de la Lisabona și în același timp Islanda dorește să adere la Uniunea Europeană, aceasta înseamnă și pentru noi în campania electorală că putem să le spunem oamenilor, iată ce se întâmplă cu țările care au suferit cel mai mult, iată ce consecințe au tras din această problemă. Cred că aceste argumente se pot folosi foarte bine în campania electorală și putem arăta că dorința unei țări de a adera la Uniunea Europeană arată că uh, Uniunea Europeană este considerată ca un construct stabil, așa că țările cu probleme doresc să adere la el. Bineînțeles că premiza pentru ca acest lucru să se întâmple este ca tratatul de la Lisabona să fie ratificat, dar eu sunt optimist ca și Senatul Ceh și referendumul din Irlanda vor ajunge la un rezultat pozitiv. Acum, pe o altă parte a globului în Ecuador, avem din nou un um, președinte, un șef de stat uh, socialist, s-a criticat uh, faptul că nu s-a purtat în mod continuu dezbaterea despre drepturile omului. Domnul Sakaras a menționat acest lucru la ultima noastră ședință. De aceea am semnat o rezoluție cu privire la drepturile femeilor din Afganistan. Știți că în Afganistan s-a adoptat o lege cu privire la relațiile dintre femei și bărbați în căsnicie și problema disponibilității uh, femeilor, disponibilității sexuale a femeilor pentru bărbați. Acest lucru a creat, bineînțeles, un val de indignare. Președintele Karzai a explicat ieri că Ministerul Justiției al Afganistanului va retrage această lege și va înainta o nouă lege în domeniu. Astfel și eforturile noastre putem spune că au dus la un rezultat concret. Cam acestea ar fi comunicările pe care ar trebui să le fac în momentul de față. Dacă dorește cineva să ia cuvântul, poate să o fac acum. Bun. Dacă nu este cazul, deci trecem la următorul punct, la punctul 4 și anume punct pregătirea sesiunii de la Strasburg, dar domnul dar Svoboda nu este aici, așa că trecem la Pascolina Napolitana și problemele de drepturile omului. Te rog, Pascolina. Questa mattina abbiamo avuto il gruppo di lavoro. Mulțumesc, Martin. Azi dimineață s-a întâlnit grupul de lucru transversal și s-a discutat acolo despre dezbaterile de urgență. Au fost făcute mai multe propuneri și toți colegii au fost de acord pentru următoarele trei puncte. Situația din insulele Fiji, ce s-a întâmplat acolo și asta pentru că a fost numit prim-ministru militarul de cel mai înalt uh, nivel al armatei de acolo. Și iată de ce, după aceea s-a declarat starea de urgență în insulele Fiji, situația este destul de îngrijorătoare la ora actuală, toți jurnaliștii străini au fost uh, expulzați, și se ceruse președintelui Pöttering să se facă o declarație în acest sens la ultima plenară, însă în urma cu din Abruzzo am înțeles că uh, până la urmă declarația se făcea în legătură cu acest cutremur. Un al doilea punct, uh, Madagascarul, uh, lovitura de stat și consecințele sale. Am înțeles că cel care a preluat puterea este un tânăr care a făcut acest lucru în mod foarte violent, este susținut de armată și a spus că va convoca alegeri prezidențiale în 2010, făcând de asemenea o modificare a Constituției și aceasta va permite acestui tânăr să se prezinte la alegeri, pentru că după Constituția actuală, după Constituția care este în vigoare, ar fi prea tânăr, deci ea trebuie modificată. Al treilea punct, Burundi. Acolo s-a adoptat o lege prin care se penalizează homosexualitatea. Deci iată cele trei puncte care au fost propuse pentru dezbaterile de urgență. Mulțumesc, scuze. Mulțumesc, Pascalina. Dorește cineva cuvântul? Nu este cazul. Atunci recomand să facem următoarele. Dacă sunteți de acord, putem să discutăm de raportul Alejandro Sercas despre directiva timpului de lucru, să discutăm mai devreme deci despre ea, Alejandro ar putea eventual să ne vorbească de procedura de conciliere care a avut loc ieri, iar apoi, până la sfârșitul acestei dezbateri, s-ar putea ca Hane să ajungă. Deci, Alejandro, ai cuvântul. Ok. <clears throat> Gracias, Martin. Mulțumesc, Martin. Vroiam să vă informez că ieri noapte era ultima zi pe care o aveam în termen, deci a avut loc întâlnirea de conciliere între Parlament și Consiliu pentru directiva timpilor de lucru. Și la ora două noaptea s-a întrerupt ședința după ce constatasem că nu era posibil să ajungem la un acord. Aceasta pentru că ultima ofertă făcută de către comisie nu ne oferea nimic din ceea ce doream pentru cele trei capitole importante care erau pentru noi o adevărată linie roșie. Deci nici în ceea ce privește perioadele de gardă pentru medici, nici pentru perioada de odihnă acestora și nici pentru opt-out. Era vorba doar de reformulări făcute de către comisie fără niciun conținut. Și după cum știți, problema cea mai mare era în legătură cu clauza opt-out și n-a fost posibil niciun fel să facem referință la posibilitatea despre care voiam noi să vorbim și anume de a avea o zi de lucru cu o zi de odihnă după aceea. Și această situație a fost însoțită și de alte elemente pe care vreau să vi le fac cunoscute. Avem deja primele reacții din partea lucrătorilor europeni, care ne interesează cel mai mult pe noi și reacția este una foarte bună pentru că Parlamentul nu a ajuns la un acord negativ cu Consiliul. Sindicatele vor face public un comunicat în care vor arăta că Parlamentul a jucat un rol deosebit pentru a putea păstra modelul social. Pentru că acordul însemna să semnăm pentru totdeauna clauza opt-out, și anume zilele de lucru foarte lungi și deci am făcut foarte bine că n-am semnat acest acord care urma să rămână bătut în cuie. De asemenea, Confederația Europeană a Sindicatelor ne-a rugat să continuăm această luptă atât la nivel european cât și național și ne-a spus că directiva timpilor de lucru este un element cheie al modelului social european. Am primit de asemenea un răspuns și din partea Comitetului uh, Medicilor Europeni, care ne mulțumesc pentru faptul că am rezistat tentației de a semna un acord care, n-au, care n-avea niciun conținut și am refuzat acest acord care nu era bun. Mi se spune de asemenea că e mai bine să nu avem niciun acord decât un acord prost care ar fi uh, slăbit și mai mult drepturile medicilor în special. Pentru german și în special pentru tine, Martin, avem uh, o referință și de la Berlin, care ne spune același lucru și în care ne, ni se dorește mult succes la următoarele alegeri. În concluzie, Martin, n-am ajuns la un acord bun, dar am reușit până la urmă să împiedicăm o slăbire a Europei sociale. Și am reușit în special două lucruri. Să arătăm importanța Parlamentului European în ceea ce privește construcția europeană, pentru că a fost prima oară, Martin, în cele 200 de concilieri de până acum, în care Parlamentul a spus nu celorlalte două instituții. E adevărat că nu trebuie să facem acest lucru de fiecare dată, însă trebuie să existe și o excepție și de data asta a fost cazul. Trebuie să spunem nu pentru a putea rezolva o dată pentru zona acea problemă deosebită cum ar fi zilele de lucru atât de lungi, care aduc riscuri în plus care împiedică concilierea vieții de familie cu cea profesională și care reprezintă un obstacol în sine. Mai avem multe de făcut, însă, și cu aceasta închei, pot să spun că suntem foarte mulțumiți pentru că într-o perioadă foarte complicată, în această fază a negocierilor, ne-am întâlnit socialiști din mai multe țări cu sensibilități deosebite asupra acestei probleme și pot să vă spun că a existat o, o adevărată solidaritate între noi și am avut aceeași poziție. Un acord prost n-ar fi folosit uh, la nimic și n-a reușit să ne divizeze și, de altfel, am reușit să menținem o poziție comună până la sfârșit. Grupul socialist s-a menținut unit și a respectat punctele de vedere și le-a apărat și cred că ne putem prezenta cu capul sus la alegerile europene, pentru că nu era vorba doar de o dezbatere juridică, era o dezbatere juridic, juridică, în primul rând, și politică, și în felul acesta putem acorda garanții medicilor europeni și lucrătorilor în general. Și putem arăta că grupul socialist este unul care apără interesele modelului social european. Și cred că și în următorul mandat vom putea continua cu această poziție și vom câștiga bătălia până la urmă. Mulțumesc Alejandro. Mechtild, vrei să mai completezi tu ceva? Martin Problema este că eu mă ținusem de agenda și acest subiect era prevăzut mai târziu, deci e foarte greu să completez, pentru că, în primul rând, n-am putut să-l ascult pe Alejandro, că abia am venit. Dar poate pot să spun și eu trei fraze, poate că mă repet, dar în orice caz acestea sunt lucrurile importante. Cred că am încercat într-adevăr tot ce se putea, am încercat să găsim o soluție bună. Dacă și Consiliul și Comisia vor uh, spune că Parlamentul nu a vrut să fie flexibil este o minciună, pentru că a fost exact pe dos. Consiliul nu a fost da, gata și dispus să se miște cu niciun pic. Exact asta a spus și Alejandro, cred. Este mai bine să avem acest rezultat acum decât să avem un compromis prost. Și cred, de asemenea, că trebuie să arătăm foarte clar, mai ales pentru săptămânile viitoare, că Parlamentul European lucrează în interesul oamenilor și împiedică legislația proastă mai degrabă decât să ajungă la un compromis prost. Sperăm ca în următoarea legislatură să putem obține un compromis cu care să putem într-adevăr trăi și cred că avem argumentele necesare pentru a face acest lucru. În acest caz pot să spun că în echipa de negociere atmosfera de colaborare a fost foarte bună și în general în delegație toate lucrurile sunt bune, așa că totul e bine. Mulțumesc, Mechthild. Harald Etedroș se ia cuvântul acum. Da, mulțumesc uh, lui Alejandro. Așa este, am încercat să împiedicăm ce era mai rău. Parlamentul European nu a permis o legislație proastă. În ce măsură acest lucru se poate vinde în campania electorală, mă întreb. Pentru că, până la urmă, trebuie să comunicăm uh, indiferent cum vrem să vedem lucrurile, că și guvernele socialdemocrate ale Europei au put, ar putea să aibă o legislație mai bună cu privire la timpul de lucru și nu o au. Deci noi am luat poziție foarte clar face de acest lucru. E foarte dificil să iei poziție pe așa un subiect și e greu să explici că, de fapt, contextul este cel al mișcărilor sindicale, mișcările sindicale europene care uh, mai ales pe un punct, vor să obțină un rezultat foarte clar din partea noastră. Nu este un lucru neimportant, este chiar un lucru decisiv. Întrebarea despre cum ne adaptăm la această situație este una esențială. Eu, ca deputat uh, austriac, consider că poziția austriacă trebuie să fie bine analizată, pentru că, după părerea mea, trebuie schimbată. Înainte, regim, guvernul Guzenbauer sau alții aveau altă poziție ca cea de până acum, acea pe care o avea și guvernul Labour sau așa cum o are și ministrul socialist din Germania. Eu aș putea eventual să explic acasă că ministrul nostru social sau guvernul nostru dorește o uh, un, uh, o lege, o legislație mai socială, dar în momentul de față nu suntem în stare să îmbunătățim nicio normă minimă, nu putem nici să facem decât legislație soft. Așadar, cred că nu putem să vorbim prea uh, convinși de o Europa socială atâta timp cât lucrurile stau așa. Mă întreb cum vom transmite acest mesaj acasă. Nu va fi ușor în orice caz, cel puțin în Germania, nu cred că va fi ușor deloc. Dar asta este problema pe care o avem, asta e întrebarea care a rămas deschisă și la care nu avem răspuns. Mulțumesc, spune președintele. Vreau mai întâi să îi mulțumesc lui Alejandro, lui Mechtildro și la alții, Ian Anderson, nu știu unde este, dar la toți membrii delegației de negociere, pentru că cred că au lucrat cu adevărat foarte eficient și merită acest laudă uh, Mechthild este oricum uh, o negociatoare foarte eficientă, Alejandro la fel, s-a luptat pentru conținutul care se bucura de o majoritate foarte clară în Parlament și s-a luptat în, cu certuri chiar și foarte greu și de aceea, în primul rând, delegația noastră dorește să vă mulțumesc și să vă felicite. În al doilea rând, Harald a menționat o problemă pe care cu adevărat merită să o explicităm. Trebuie să vedem faptul că familia socialdemocrată este de fapt împărțită într-o parte guvernamentală și într-o parte care nu este guvernamentală. Nu trăim pentru prima dată cu această situație. De fapt, de când sunt membru în Parlamentul European, așa stau lucrurile. Un partid care are membri în guvernul socialist are uh, cu tot o altă abordare în, acel, în acea aripă decât cei care, bineînțeles, se află în opoziție și trebuie să trăim cu această situație. Din păcate, trebuie toți colegii să trăiască cu această situație, colegi care se află în parte sub presiunea guvernelor lor socialiste naționale sau a partidelor lor naționale. Există colegi care au um, alți colegi în opoziție și care nu pot să ia poziția pe care o doresc pentru că acasă ar primi prea multe uh, reproșuri și presiune prea mare. Ce trebuie însă să evităm în campania electorală este să creăm impresia că noi suntem împărțiți pe această temă. Un partid care transmite mesaje contradictorii nu va fi ales pentru că cetățenii nu vor ști ce aleg. Harald, de aceea nu pot să spun decât că mi-a plăcut foarte mult prima ta formulare, și anume că ne-am uh, luptat împotriva unei legislații proaste. Cred că asta și trebuie să spunem. Trebuie să spunem că grupul socialist din Parlamentul European a împiedicat adoptarea unei legislații proaste. Trebuie, bineînțeles, să vindem acest pachet nuanțat, depinde de la țară la țară cum se vinde pachetul, dar acesta trebuie să fie mesajul esențial am reușit să împiedicăm o legislație proastă pentru cetățeni. Bineînțeles că va mai exista și o altă etapă a negocierilor, să vedem ce se întâmplă și cu directiva timpului de lucru, dar în orice caz, până acum, și Harald, vreau să-ți mai spun încă o dată acest lucru, punctul de vedere al Parlamentului European care a fost uh, adoptat cu 580 de voturi aici în Parlament, a fost susținut și de mulți deputați conservatori. Deci, e vorba de o problemă instituțională, o problemă orizontală care se bucură de majoritatea Parlamentului European. Deci, toate guvernele reprezentate în Consiliu trebuie să știe că, de fapt, aceasta este o poziție instituțională și deci nu e neapărat o miză de politică de partid. Avem mulți deputați conservatori, sigur, care sunt de altă părere, dar în principiu avem o majoritate uh, pe care putem să o susținem împreună cu sindicatele și să spunem, deci că atâta timp cât reglementările nu sunt mai bune, atunci nu putem să fim de acord cu altceva, cu un compromis prea mare. Eu zic că suntem, deci, pe o cale bună. Vă mulțumesc foarte mult! Acum văd că a venit Hannes și o să